Vamos a comenzar la sesión porque... Începem acum, um, reluăm uh, ședința, vă rog. Avem o listă destul de încărcată a punctelor de pe ordinea pe zi. Pentru prezentarea situației beduinilor în uh, Orientul Mijlociu și mai ales în Israel și Palestina, este clar că pentru foarte multe cazuri, în foarte multe cazuri, conflictul dintre Israel și Palestina a distras atenția de la situația îngrijorătoare a beduinilor din zonă. Dintre aceștia, o mare parte locuiește în Negev, în sudul Israelului, 12%. Jumătate din ei trăiesc în tabere care nu sunt uh, recunoscute de stat și care sunt uh, sub amenințarea permanentă a demolării. În Cisordania, de asemenea, locuințele beduinilor au fost distruse, zeci de structuri finanțate de, un, de Comisia Europeană chiar fiind demolate. Pentru a discuta despre situația actuală a beduinilor în uh, Orientul apropiat, pentru a vedea ce se poate face pentru a se îmbunătăți situația lor. I-am invitat astăzi pe profesorul Al Crenavi, cercetător la Universitatea Ben Gurion din Negev. Okay, good morning everybody. I am really very pleased to be here. Um... Mulțumesc tuturor. Știu că am numai 8 minute la dispoziție, dar sunt sigur că vom avea și uh, timp pentru întrebări și răspunsuri. Uh, sunt uh, profesor la Universitatea Ben Gurion și am fost și președintele unuia dintre cele mai importante colegii academice din Israel. În activitatea mea de cercetător uh, încerc să am o atitudine onestă, să nu implic în niciun fel aspectul politic în studiile mele. Am uh, realizat așadar uh, studii timp de mai mulți ani, obiectivul meu fiind de a analiza tranziția, de a analiza consecințele tranziției și proceselor uh, educaționale, sociale în această comunitate. Locuiesc în uh, Rahat, unul dintre unul dintre orașele principale ale, așezărilor, ale um, așezării beduine. Așadar, locuiesc în continuare printre uh, concetățenii mei uh, bedui. Vorbim astăzi despre o populație care locuiește în partea de sud a Israelului, dar și în alte zone. Vorbim uh, mai ales despre provincia Negev, unde locuiesc aproximativ 250.000 de de persoane și uh, o mare parte din această populație are sub 18 ani. Prin urmare, majoritatea acestei populații sunt tineri. În al doilea So, Locuiesc așadar foarte mulți tineri, foarte mulți copii care merg la școală și la grădiniță. Există o foarte mare parte din uh, așezări care nu sunt recunoscute, 50% din ele sunt recunoscute și există, bineînțeles, o diferență între sectorul uh, ocupat de beduini și sectorul ocupat de, de israelieni din punct de vedere al accesului la servicii. De asemenea, în ultimii ani uh, asistăm la mai multe investiții și mai multe resurse care sunt totuși alocate comunității beduinilor. Ele nu sunt însă suficiente am uh, văzut am, uh, Consecința a fost o scădere a uh, ratei de abandon școlar. De asemenea, din ce în ce mai multe femei beduine au acces la educație. Da, există așadar diferențe între zonele israeliene și zonele ocupate de beduini în ceea ce privește finanțările și totuși uh, există din ce în ce mai multe finanțări care sunt orientate către societatea beduină. Chiar uh, uitându-mă la studenții mei și unul dintre ei este chiar Rai, Raia, avem studenți arabi, studenți beduini, studenți israelieni și cred că este o imagine foarte bună pentru ceea ce se întâmplă în general în Israel și există într-adevăr diferențe între zonele periferice și zonele centrale. Până acum o lună am fost așadar președintele unui colegiu academic foarte important, unde 80% din studenți sunt um, evrei și numai uh, 20% sunt non-evrei. Și am vizitat uh, satele din jur și chiar uh, îi trimiteam pe studenți uh, să vadă ce se întâmplă pe teren și am constatat chiar și în orașul meu am constatat situații care totuși sunt mult mai bune decât în alte părți. Acum doi ani, 42 de medici beduini și-au dat rezidențiatul și l-au reușit. 16 dintre ei chiar veneau din orașul meu și au devenit medici. Da, există um, o diferență între, între comunități, însă există și progrese în Israel în ceea ce privește finanțările și resursele. Da, există uh, o problematică întreagă legată de tranziția societății. În um, calitate de, de, de beduin și sunt foarte mândru de identitatea mea de beduin, uh, de beduin musulman care trăiește în Israel. Uh, într-adevăr, pot fi critic cu societatea mea și există un fenomen cultural și social care afectează dezvoltarea societății. Poligamia. Beduinii încă sunt poligami. Nivelul de violență. Sunt uh, cercetător, sunt om de știință și uh, misiunea mea este să uh, fac să fie auzite și acele voci ascunse. Da, există violență și în ultimii ani peste o mie de persoane uh, arabi au fost uh, ucise de um, comunitățile noastre. Am spus acest lucru în mod clar. Da, există acest fenomen care a afectat dezvoltarea societății. Este o parte din procesul de tranziție și știu că nu este ușor pentru societatea noastră de a trece de la un mod tradițional de viață la un mod modern de viață. Și este clar că trebuie să se înțeleagă că situația noastră nu este ușoară. Și sunt probleme legate și de proprietatea asupra pământului. Și un lucru pe care aș vrea să-l văd în uh, societatea israeliană este aspectul diversității sociale și a multiculturalismului. Am și cetățenie canadiană și cetățenie israeliană. Vedeți, am uh, două pașapoarte. Când mă uit la ceea ce se întâmplă în Europa, în Israel, în Statele Unite, în Canada, diversitatea și multiculturalismul trebuie să fie promovate pentru că există diferențe noi, beduinii, arabii, uh, evreii, trebuie să știm să coexistăm. Există prejudecăți, există stereotipuri ale diferitelor comunități și trebuie să facem eforturi pentru a promova această diversitate și acest multiculturalism și mă gândesc nu numai la aspectul etnic, ci și la uh, orientarea sexuală, la ideologiile politice. Uh, Așadar, vedem într-adevăr că numărul de studenți crește. De exemplu, în societatea beduină, vedem acest lucru în fiecare an. 5.000 de elevi uh, absolvă uh, liceul în fiecare an. Numai 16% însă merg, uh, își continuă studiile. Știu că aici este un risc și în același timp o oportunitate. Trebuie să investim mai mult. Uh, Um, în uh, să investim mai mult în sistemul de învățământ, în universități, în colegii. Consiliul pentru Învățământul Superior a alocat uh, însă fonduri pentru cadrele didactice, inclusiv pentru cadrele didactice care intervin în sectorul locuit de beduini. Foarte mulți bani au fost, finanța, au fost uh, acordați aici pentru a mm, sprijini educația studenților non-evrei. Iată bani care vin de la guvern. Iată lucruri care se întâmplă Trebuie să vedem imaginea de ansamblu, pentru că nu totul este negru. Lucrurile sunt uh, și albe și negre. Sunt cercetător, sunt uh, um, un om de știință, nu sunt un om politic. Uh, eu văd uh, uh, și lucrurile bune și lucrurile rele. Și Este de asemenea important să facem o diferență între statul israelian și guvernul israelian. Din păcate însă, majoritatea oamenilor, mă refer la arabii care locuiesc în Israel, nu fac această distincție. Încă puțin și, și, și termin, doamna președintă. Cu toții suntem de acord că trebuie să trăim în statul, în, în Israel ca stat. Uh, Um, fie că suntem evrei, fie că suntem musulmani. Guvernul își poate schimba politica și trebuie să facem presiune asupra guvernului în continuare ca să-și schimbe politica față de comunitatea beduină. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule profesor, și acum îi dau cuvântul doamnei Rauia Aburabia, care reprezintă o asociație pentru promovarea drepturilor civile în uh, Israel. Dumnezeu a avut ideea organizării organizării acestei uh, audieri. Uh, nu vom putea uh, proiecta prezentarea doamnei avocat pentru că păstrăm ecranul pentru o conexiune Skype. Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi despre perspectiva juridică a statelor de beduini nerecunoscute din Israel în calitate de avocat care timp de mulți ani a reprezentat uh, acest uh, caz la nivel local și la nivel internațional. Înainte de înființarea statului Israel, 70.000 de beduini trăiau în Negev, în special în partea de nord-est a acestei uh, zone, unde trăiau din agricultură și din păstorit. Um, Până în 48, beduinii cultivau cam 500.000 uh, de acri de pământ în Negev. În 48, cea mai mare parte a populației a fost evacuată din zonă și după 48, potrivit uh, estimărilor, între 11.000 și 18.000 de beduini au rămas în zona respectivă. Beduinii din uh, Negev fac parte integrantă din minoritatea arabo-palestiniană din Israel, atât ca minoritate indigenă, cât și ca minoritate Uh, originară. Beduinii sunt o populație distinctă cu o, religi- cu o religie unică și caracteristici culturale unice, organizați în funcție de o structură specifică înrădăcinată în uh, zona respectivă, dar uh, statul modern le pune în pericol cultura și identitatea. Aproximativ uh, jumătate din uh, beduinii din uh, Negev locuiesc în 46 de state pe care statul Israel refuză să le recunoască și refuză să le includă în planurile zonale. Aceste sate nerecunoscute existau însă înainte de înființarea statului, iar restul au fost înființate în anii 50 când Israelul a strămutat forțat beduinii din zonele lor ancestrale către zone mai mici, zone restricționate. Până în 66, cetățenii beduini și toți cetățenii um, palestinieni uh, se confruntau um, cu o lege care le îngrădea uh, libertatea de circulație și alte drepturi ale omului. Mulți dintre beduinii strămutați uh, nu se puteau uh, bucura de drepturile lor și trăiesc în aceste condiții de 60 de ani. Uh, acești uh, beduini uh, care locuiau în aceste zone restricționate înainte de 48 și după 48 nu au terenuri recunoscute de stat. Primele evacuări au fost făcute în baza unei, unei politici a statului. In the Negev, relocated Bedouin were forced to undergo an organization. Acolo beduinii au trebuit uh, să parcurgă un proces de urbanizare și să renunțe la modul lor de viață, la uh, economie și la agricultură. Ei uh, obișnuiau să crească vite și oi. Terenurile din aceste zone au fost transferate către noile comunități de agricultori. În momentul de față, beduinii locuiesc într-o zonă care reprezintă cam 3% din uh, teritoriul uh, zonei Negev, care se întinde pe aproximativ 3 milioane de acri. Cam 100.000 de beduini, jumătate din populația din Negev, locuiesc în 46 de, de sate nerecunoscute din Negev și numai 10 uh, din aceste sate sunt în proces de recunoaștere. Alte 35 de sate încă nu au fost recunoscute și nu sunt reglementate prin uh, planuri municipale sau planuri de amenajare teritorială. Există o lege din 65 privind amenajarea teritoriului care ignoră existența beduinilor și terenurile acestora. În master plan, uh, terenurile beduinilor erau desemnate ca terenuri agricole sau terenuri industriale, dar Rezultatul a fost că construcțiile rezidențiale în această zonă erau interzise. Drept urmare, uh, sătenii uh, beduini Uh, sunt într-o situație uh, juridică în care nu pot obține autorizații de construcție în uh, satele în care s-au născut, în care au crescut și în care și-au întemeiat familii. Aceste case, practic, sunt considerate ilegale și uh, riscă să fie demolate, iar cetățenii riscă să fie uh, amendați. Deci orice construcție fără autorizație de construcție din satele nerecunoscute a fost construită din necesitate și nu uh, din cauza dorinței de a încălca legea. Și asta pentru că legea nu recunoaște terenurile beduinilor. Ex există sate care au fost uh, demolate de foarte multe ori. Beduinii, practic, sunt cetățeni invizibili, cărora le sunt refuzate drepturile de bază. Ei nu sunt conectați la rețeaua de apă, electricitate și canalizare, nu au acces la servicii esențiale, precum educație, sănătate și protecție socială, servicii care sunt furnizate doar uh, într-un mod insuficient, iar statul refuză să le recunoască dreptul la teren. Aceasta uh, este o manifestare a politicii de concentrare și urbanizare a statului. Reprezintă practic o metodă de a-i pedepsi și de a-i presa pe săteni să se mute la orașe. Ideea ca beduinii să fie uh, concentrați în aceste uh, zone restricționate uh, rămâne o parte integrantă a politicii actuale, care își propune să consolideze controlul asupra beduinilor și să minimizeze costurile cu infrastructura refuzul, prin refuzul de a recunoaște statele beduinilor, Israelul aplică o politică de concentrare a acestor um, cetățeni, refuzându-le dreptul la teren. În același timp, uh, statul um, înființează uh, noi așezăminte evreiești în zonă. Există practic 100 de noi așezări noi în zona uh, Negev. Există foarte multe ferme care au fost construite ilegal și totuși statul uh, le-a recunoscut uh, statutul într-un mod retroactiv și le-a inclus în uh, planurile de amenajare teritorială. Apoi, guvernul a um, adoptat un plan de evacuare a unui oraș al beduinilor pentru a crea, în schimb, un oraș evreiesc. Ehud Brauer, care este fostul um, șef al Consiliului de Securitate, a adoptat o lege uh, care îi forțează pe beduini să-și părăsească casele. Acest uh, plan propus ar fi dislocat până la 70.000 de beduini și um, această dislocare forțată a fost practic doar un proces administrativ. Planul uh, își propunea să um, implementeze um, Uh, foarte rapid evacuarea beduinilor în termen de 5 ani. Planul uh, prevedea un uh, mecanism administrativ pentru ca beduinii să aibă acces la compensații, renunțând în schimb la terenurile lor. La sfârșitul lui 2013, guvernul a pus în așteptare acest plan și cu toate acestea, Uh, acest proces de strămutare forțată a beduinilor din uh, Negev continuă. Politicile israeliene încalcă drepturile beduinilor la uh, viață, la demnitate și la mm, obiceiurile lor. Aceste politici sunt împotriva legilor internaționale privind drepturile omului. Chiar dacă cartele internaționale uh, subliniază necesitatea de a proteja drepturile minorităților, Israelul a semnat uh, aceste carte internaționale, internaționale care asigură drepturile minorităților. Din cauza vulnerabilităților, aceste minorități uh, fac obiectul protecției speciale în baza dreptului umanitar internațional inclusiv um, Convenția Națiunilor Unite privind dreptul populațiilor indigene. Această convenție prevede obligația de a nu strămuta forțat oamenii din um, teritoriile lor indigene fără compensații echitabile. În plus, populațiile indigene au dreptul de a-și folosi uh, terenurile ancestrale și resursele ancestrale și au dreptul de a-și um, redobândi resursele care le-au fost luate forțat. În concluzie, recomandăm subcomisiei pentru drepturile omului să propună o rezoluție a Parlamentului European care să sprijine recunoașterea statelor de beduini din Negev. De asemenea, să publice comunicate de presă pentru a condamna acțiunile de demolare ale guvernului israelian în satele de beduini. Uh, facem un apel uh, la Parlamentul European să viziteze acele sate demolate. De asemenea, să se folosească de delegația pentru relațiile cu Israel uh, pentru a avea discuții cu Knesetul și cu guvernul israelian. Facem un apel la Comisia Europeană să abordeze problema demolării de locuințe între discuțiile politice între instituțiile europene și uh, guvernul israelian. Și, uh, de asemenea, vă uh, invităm să vizitați uh, aceste sate nerecunoscute, să aloce resurse pentru advocacy și pentru reconstrucția de locuințe, să ofere statut uh, de protecție în baza legislației privind drepturile omului și să protejeze statele din neghe. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Acum uh, aș dori să îi dau cuvântul doamnei Elena Mancusi materii, care este uh, ofițer de legătură superior din partea ONRA. Asa. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat la această dezbatere. Sunt uh, reprezentanta ONU care oferă protecție pentru uh, palestinienii din uh, Gaza, Cisjordania, Siria și Liban și mă bucur să pot contribui la această dezbatere din dimineața aceasta. Vreau să-mi exprim îngrijorarea față de situația beduinilor din Cisjordania. În acest teritoriu în Cisjordania, beduinii vin uh, dintr-o zonă care se, se găsește în Israel, un deșert din Israel. Am identificat uh, mai multe provincii care uh, reprezintă mai multe comunități din partea centrală a Cisjordaniei iar comunitatea beduină a fost obligată să-și uh, părăsească în anii 40 uh, terenurile ancestrale din cauza confruntărilor cu forțele de securitate izraeliene. În urma semnării acordurilor din anii 90, majoritatea acestor comunități au, venit, au fost localizate în uh, aproape de mare, unde în continuare Israelul are controlul asupra acestei uh, zone și în care există planificare făcută de Israel. Marea, uh, zona acestei mări este folosită în uh, scopuri militare și în zona din, de lângă Ierusalim Există de asemenea zone în care se vor face noi, se vor construi noi locații Um, noi așezări, 15 noi uh, orașe sunt prevăzute. Aceasta ar însemna crearea mai departe a unor uh, inel de, lo- de lăcașuri în jurul uh, Ierusalimului și în același timp ar crea și un coridor est-vest prin Cisjordania, subminând astfel uh, prospectul și perspectiva unei soluții a celor două state, așa cum ar uh, trebui de fapt uh, să se întâmple și în același timp blocând dezvoltarea geografică naturală a Cisjordaniei. În continuare, Israelul continuă cu alocarea de, de locații pentru comunitatea beduină și în momentul de față sunt peste 46 de comunități care trăiesc uh, în zona centrală a Cisjordaniei, vorbesc aici de comunitatea beduină, care sunt însă în risc de transfer uh, de către brațul administrativ al armatei izraeliene. Aceste persoane mm, sunt cam 7500 la număr, majoritatea cărora sunt refugiați. Deci, de asemenea, uh, agenția mea se ocupă de ei. Peste 20 de comunități, cam 2300 de persoane se află pe alt coridor în uh, Ierusalim uh, și sunt de asemenea în riscul, risc de transfer imediat. Există un risc așadar de transfer pentru toate aceste comunități, însă comunitatea beduină trăiește într-o într atmosferă coercitivă din partea armatei uh, și administrației izraeliene și riscul la care sunt supuși de transfer forțat este exact uh, ceea ce constituie o încălcare a Convenției de la Geneva. Permiteți-mi să vă explic ce înseamnă acest mediu coercitiv. Caracteristicile acestei uh, atmosfere sunt, de exemplu, un mediu foarte restrictiv al planificărilor urbane. Orice plan pe care comunitățile îl înaintează autorităților izraeliene pentru ca să dezvolte uh, infrastructură pentru comunitatea aceasta, servicii de bază sau utilități, este respins de fiecare dată și ca rezultat al acestei, acestei atmosfere, comunitatea este într-un risc constant de demolare a construcțiilor sale și de strămutare. Intimidările din partea autorităților se întâmplă de asemenea foarte frecvent față de această comunitate, pentru că soldați și alții intră în comunitatea beluină și anunță că trebuie să fotografieze um, toate spațiile, de fapt se fac și amenințări verbale și încercă să îi amenințe în orice fel pentru ca să accepte strămutarea. Restricțiile la, la achiziționarea de terenuri este de asemenea aplicată și violențele și intimidările periodice sunt de asemenea ceva care contribuie la înrăutățirea mediului uh, și atmosferei la fața locului. Vrem să spunem de asemenea că aceste incidente repetate de violență și amenințări sunt din ce în ce mai evidente, un fenomen destul de recent uh, într-o manieră mai organizată, care reflectă de fapt ponderea um, acestui braț uh, administrativ în politica izraeliană. De exemplu, politicienii, miniștrii trăiesc în anumite din aceste um, așezări și au existat uh, intervenții chiar uh, din partea unor, uh, um, unor soldați pentru, împotriva lucrătorilor ONU pentru finanțarea uh, comunității acesteia. Încercarea de a relocaliza această comunitate către un locaș, uh, către o așezare urbană uh, este o problemă, indiferent dacă sunt de acord sau nu beduinii cu acest transfer, el este problematic pentru că ar însemna o recunoaștere a um, mediului coercitiv în care se trăiește. Dacă s-ar uh, trece la aceste transferuri, ar însemna o încălcare clară a Convenției de la Geneva. Trebuie să nu uităm și că Transferul de beduini ar însemna o instrumentalizare a unei alte acțiuni ilegale, adică construirea unor așezări ilegale pe un teritoriu ocupat, ceea ce în sine este un lucru ilegal, așa cum a fost recunoscut de către comunitatea internațională. Este o altă uh, acțiune ilegală care duce la o, o acțiune ilegală la rândul său. Comunitatea beduină înțelege că majoritatea sa își exprimă pozițiile prin reprezentanți și că vor fi forțați să se strămute într-o zonă urbanizată și sunt conștienți de faptul că economia pastorală și, în general, țesutul social și viața rurală ar fi în mare pericol prin această mișcare. Beduinii au uh, cerut menținerea teritoriilor actuale și în același timp uh, cer păstrarea integrității acestor uh, teritorii. Însă Israelul, ca putere ocupantă, are anumite obligații în drept internațional, incluzând și dreptul umanitar internațional. Aceste obligații se referă, de exemplu, la populația protejată, care este protejată de Convenția de la Geneva pentru că rezidă pe teritoriul respectiv ocupat de către forța israeliană. Această protecție care este prevăzută în articolul 49 al, al Convenției prevede că Israelul trebuie să ofere protecție împotriva actelor de violență și amenințărilor și trebuie să fie să pro, protejeze de asemenea și proprietățile private ale beduinilor și să respecte interdicția de distrugere a structurilor și infrastructurilor din această zonă. De asemenea, trebuie să garanteze și un nivel de igienă de bază. Cerem de aceea autorităților israeliene să încheie cu toate aceste practici și politici indirecte sau directe împotriva beduinilor, care ar putea să ducă la un transfer forțat al familiilor de beduini și o încetare a practicilor pe care le-am menționat înainte și care contribuie la crearea unui mediu coercitiv care forțează oamenii așadar să pleacă din, plece din aceste zone demolarea proprietăților uh, beduine de către autoritățile israeliene forțează beduinii, 65% dintre ei fiind copii, să plece din țările, din casa lor și uh, preluând și naționalizând sau pur și simplu um, luându-le terenurile, care este un act interzis de dreptul, natural, de dreptul internațional umanitar. Ca putere ocupantă, Israelul trebuie să respecte demnitatea și drepturile femeilor beduinii, în 1958 s-a semnat o anexă la Convenția de la Geneva cu privire la uh, inalienabilitatea și protecția um, caselor și uh, căminurilor acestor persoane. Relocarea către o zonă urbană aduce cu sine îngrijorări foarte mari și din punct de vedere al dreptului internațional și am dori să cităm secretarul general al ONU că implementarea acestui plan uh, propus ar putea să ducă, uh, este egal, poate fi egalizat cu un transfer în masă de populații și este în uh, contradicție cu dreptul internațional umanitar. Mulțumesc! Gracias. Mulțumesc. Acum o să avem o legătură prin Skype cu următorul vorbitor, cu Renjo Bran, care este director al unui ONG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 I think is important to... mulțumesc foarte mult. Cred că este foarte important că am putut să vă ascultăm punctul de vedere. Și acest Parlament va face eforturi pentru a pune pe ordinea de zi mărturia dumneavoastră și experiența dumneavoastră. Îl rog acum pe tehnician să întrerupă conexiunea Skype. Acum vom um, continua subiectul. În prezența doamnei ministru consilier de la Ambasada Israelului, Dar înainte de toate voi da cuvântul și colegilor noștri, domnul uh, Panțeri. Știți că la ora 11 și 15 va trebui să ne încheiem lucrările pentru a mm, merge la reuniunea Comisiei AFET, unde vom participa la o dezbatere cu domnul comisar Han. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult oaspeților noștri și sunt absolut de acord cu dânsii. Putem spune că să reluăm fraza lui Amos Oz cu privire la conflictul între Israel și Palestina, că nu suntem în prezența unui confruntări între uh, rău și bun, ci între greșeală și rațiune, pe de altă parte. Și Israelul este vinovat, greșește în ceea ce face, iar comunitățile beduine care sunt în risc de transfer, de strămutare, creează o atmosferă coercitivă, iar uh, locurile care sau um, așezările care au fost uh, numite pentru strămutare sunt foarte îngrijorătoare. Foarte multe comunități se află în momentul de față într-o zonă care a fost uh, alocată pentru expansiune um, a așezămintelor izraeliene și acesta justifică transferul beduinilor. Se încalcă dreptul internațional umanitar, dreptul, um, drepturile omului și comunitățile n-au fost niciodată consultate, au fost puse în fața faptului împlinit astfel încât nu am o altă alternativă. Aceasta se poate vedea prin atacul la adresa persoanelor, ale structurilor și a structurii oferite de către Uniunea Europeană din partea colonizatorilor izraelieni care acționează în impunitate absolută, demolează școli și uh, confiscă în mod arbitrar proprietate privată și nu mai lasă populația beduină să aibă acces la serviciile minime. Așadar, nu pot decât să eu o susțin pe doamna Abu Rabia și să vă spun că din partea grupului socialist noi vom face cerere de rezoluție de urgență pe tema beduinilor în teritoriile ocupate ale Israelului încă de la următoarea plenară de la Strasbourg din noiembrie. Vă mulțumesc. Grazie, signor Panseri. La signora... Mulțumesc, domnule Panseri. Domnul Dombrovskis. Praticamente o colega Panzeri. Doamna Rodriguez. Domnul Panzeri a spus deja <laughs> tot ce doream și eu să spun. Atunci când vorbim despre multiculturalism, ne arată o opinie dominantă și una a celui care este dominat. Bev Gordon, că afirmă o seguinte, que Power Plan era un proiect que tinha... Acest proiect uh, Vreau să știu cum puteți explica acest proiect pe care tocmai l-am numit. Very much, uh, Mrs. Chair, and uh, I would go not repeat what has been said. absolutely in... Doamna Aucan, voi uh, adresa și eu câteva întrebări. În primul rând, uh, una către Serviciul European de Acțiune Externă. Aș dori să știu ce face Serviciul European de Acțiune Externă în contextul uh, demolării continue a unor proiecte finanțate din bani europeni. Aceste proiecte sunt distruse, e vorba de case ale beduinilor și am avut deja dezbateri în mai, de exemplu, și nu văd nicio acțiune întreprinsă de înaltul reprezentant actitudinea ei pasivă nu face decât să permită aceste demolări. Și ar putea Serviciul ex- ex- uh, European de Acțiune Externă să clarifice articolele care au apărut în mass media în noiembrie, care spun că grupul de lucru din Consiliu a cerut Israelului să ramburseze banii uh, um, legați de uh, proiectele finanțate din bani europeni care sunt uh, demolate în zona C. Și acum, o întrebare către cei de pe teren. Considerați că Uniunea Europeană și uh, delegația Uniunii Europene fac suficiente eforturi pentru a-i uh, susține pe beduini? și în calitate de membru al uh, delegației pentru Palestina am fost de multe ori acolo și am văzut ce se întâmplă cu acești oameni. Și acum ONG-urile și activiștii pentru drepturile omului suferă numeroase amenințări în Israel. Și în temeiul legii care a fost adoptată, vă întreb care, cum vă vedeți misiunea și capacitatea de a vă face munca și de a ne uh, informa despre cazurile de încălcare a drepturilor omului, pentru că acesta este dreptul dumneavoastră și este și uh, misiunea noastră, pentru că și regulile noastre sunt încălcate. Mulțumesc, domnul Gjib. Mm, da, oczywiście Państwo opisali tutaj stan. Mulțumesc. Da, ați uh, descris uh, situația din uh, lo zonele locuite de populația beduină. Înțelegem că aceste persoane, prin cultură și prin istorie, sunt nomade. Și peste tot unde acestea sunt prezente, există probleme care vin tocmai din caracteristicile acestei civilizații. Acest lucru se aplică și multor altor zone. Și atunci v-aș întreba dacă ați observat vreun rezultat al activităților dumneavoastră atunci când ați monitorizat situația? Sigur, dincolo de exemplele negative, puteți uh, menționa și niște situații în care probleme concrete din zone specifice au fost rezolvate? Sau există vreun impact pozitiv al politicilor Uniunii Europene? în rezolvarea acestor probleme legate de comunitatea beduinilor în deșertul Negev. Care sunt așteptările dumneavoastră? Care sunt pașii și măsurile uh, pe care le așteptați uh, din partea instituțiilor europene? Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum îi voi da cuvântul uh, domnului Gherige. Însă vă rog să lăsați și uh, invitațiilor noștri posibilitatea la întrebările dumneavoastră. Vă rog să fiți succinți. N-am decât o întrebare și întrebarea aceasta este de ce biroul nu a reușit să invite și un reprezentant al Israelului. Văd că mai sunt două locuri aici la prezidiu și nu a fost invitat uh, nimeni. Ar fi fost interesant să auzim și partea cealaltă, totuși, pentru că în ceea ce privește Israelul... Dar sunt aici, sunt aici. Poate dacă îmi dați un pic de timp, o să poată să ia cuvântul, spune președinta. Da, oricum statul Israel trebuie să, țin, să fie văzut ca un tot și uh, ceea ce doresc să facă uh, Uh, momentan uh, aceste relatări, uh, Uite că sute de mii de persoane, de exemplu, nu doresc să distrugă în niciun caz până la ultima persoană ceea ce se întâmplă acolo. Eu aș fi vrut să întreb de aceea Israelul direct de ce situația beduinilor este cum este și cum trăiesc beduinii în alte părți ale Uh, peninsulei arabe. Pentru că ceea ce trebuie să fie clar este că știm că sute de mii de uh, evrei au fost, de exemplu, izgoniți din, uh, din țările arabe și au fost primiți în Israel ca refugiați. Deci au fost și ei la rândul lor refugiați și nu pentru că aveau acolo o șansă de viață, ci pentru că nu mai aveau o șansă de viață tocmai la ei în țările respectivele teritorii. Doamna Gheriche, vă rog frumos, domnule Gheriche, spune doamna președinte, e vorba aici de o dezbatere care trebuie să se încheie și dacă e o întrebare, nu e o dezbatere în sine din partea dumneavoastră. Avem o dezbatere după aceea. Puneți doar o întrebare, pentru că altfel o să răpiți tot timpul. Lăsați mai bine reprezentanții de aici, de la prezidiu, să vă răspundă, ca să puteți să vedeți ce vă spun. Dați-le voie să răspundă. Sunt invitații noștri și după aceea puteți să mai continuați dacă doriți, dar dați șansa referenților să ne răspundă la întrebare, că altfel nu mai avem întrebare. Da, dar vreau să întreb, deci, care este poziția izraeliană în această problemă? Bueno, la, parte, la parte israeliană está en la mesa, está invitada. Bun, și partea izraeliană este reprezentată la masa de discuții. Și a fost invitată să asiste să asiste la aceste lucrări. Eu voi da cuvântul acum invitaților noștri și fiecare are un minut să răspundă. Vă rog în aceeași ordine. Um, Mulțumesc foarte mult. Când am vorbit despre societatea arabă beduină, uh, am încercat uh, să văd ambele mm, fațete ale medaliei și există într-adevăr uh, diferențe, demolări, am văzut efecte uh, Uh, asupra copiilor. Și am, sunt lucruri pe care le-am văzut chiar eu. Uh, am avertizat guvernul despre consecințele asupra copiilor. Am văzut însă că foarte mulți bani au fost alocați între timp pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Văd un număr mai mare de studenți, văd niște schimbări. Sunt profesor universitar, uh, profesor titular deci nu trebuie să laud pe nimeni, pot să fiu sincer. Da, există o problemă legată de proprietatea asupra pământului și există dispute aici, dar cred că și guvernul israelian și în comunitatea beduină trebuie să negocieze și să găsească o modalitate de a rezolva această problemă a pământului, care este majoră și nu vreau să iau partea niciuneia dintre, niciunuia dintre uh, cei implicați. Câteva cuvinte despre populațiile indigene. Peste tot în lume, multiculturalismul și diversitatea sunt cheie pentru a înțelege pe ceilalți și ceea ce încerc eu să fac um, este să am un impact asupra discursului oficial al Israelului uh, despre acceptarea celorlalți. Da, există o diferență foarte mare între sectorul locuit de israelian și uh, um, sectorul locuit de beduini și asta este dușmanul nostru comun. Trebuie să ne unim cu toții pentru a lupta împotriva stereotipurilor și discriminării și a fricii care există în aceste comunități. Mulțumesc, mulțumesc uh, pentru întrebări. Cred că aici o problema este cea a relației de putere. Puterea inegală dintre forța dominantă, israelienii și palestinienii, ă, fie că e vorba de, palestinie, de, de beduini sau de cetățenii palestinieni care locuiesc în Israel. E vorba de politici discriminatorii care îi vizează pe palestinieni și Israelul nu poate să se numească o democrație uh, Uh, care este democratică numai <laughs> pentru evrei și nu și pentru arabi. Uh, cerințele noastre sunt foarte simple și foarte concrete. Dacă comparați Israelul cu alte țări din Orientul Mijlociu, nici nu ar trebui să facă parte din OCDE. Dar dacă și dacă comparăm cu uh, deci ar, ar, ar avea poate locul în Occident, dacă comparăm cu, cu democrațiile din uh, Occident, uh, um, ar trebui să înceapă să-și facă datoria și să înceteze aceste demolări și această nerespectare a drepturilor celorlalte comunități. Mulțumesc! Mulțumesc! Acest uh, panel a prezentat situația beduinilor care locuiesc în Israel. Și în prezentarea mea am vorbit despre beduinii care locuiesc în uh, Cisordania, care este un uh, teritoriu ocupat. Am vorbit nu numai despre problemele legate de drepturile omului care nu sunt respectate în cazul beduinilor de aici, dar și despre încălcările legii uh, inter- dreptului internațional umanitar. Uh, noi uh, cerem uh, un sprijin politic și financiar din partea instituțiilor europene pentru ca îngrijorările uh, comunităților beduine să fie recunoscute, să nu mai fie forțați să-și părăsească pământurile și ajutorul dumneavoastră în activitățile de lobby pe lângă um, actorii responsabili poate contribui la renunțarea la aceste activități, la aceste acțiuni discriminatorii precum și resursele financiare uh, pot contribui uh, în a-i sprijini pe actorii umanitari care lucrează pe teren uh, și care vin în ajutorul acestor comunități. Mulțumesc și acum îi voi da cuvântul reprezentantului ambasadei Israelului pentru un timp foarte scurt și apoi reprezentantului Palestinei. Um, Mulțumesc foarte mult. Aș dori să fac o observație. Cumva acest schimb de opinii este dezechilibrat pentru că se pune accentul pe narativa uh, palestiniană. Dar asta trec totuși la subiect. Se pare că Uniunea Europeană uh, își menține lipsa de voință de a coopera cu autoritățile din Israel. Uh, pentru că se vorbește despre construcția de construcții ilegale în zona C. Tot ce este ilegal trebuie să fie demolat potrivit legii. Palestinienii au posibilitatea ca nicio altă țară să aibă o examinare administrativă judiciară la, în fața Curții Supreme. Demolarea se face doar cu aprobarea Curții Supreme. În ceea ce privește uh, sprijinul umanitar oferit de Uniunea Europeană, este nevoie de uh, coordonare cu COGAT. Chiar dacă există um, divergențe în ceea ce privește interpretarea dreptului umanitar internațional, Uniunea Europeană trebuie să respecte autoritățile din uh, Israel. Este nevoie de coordonare pentru demolări și pentru exproprieri. În uh, ajutorul pentru dezvoltare nu există interpretări eronate ale dreptului umanitar internațional și de aceea cerințele privind demolările sunt obligatorii. Și aș vrea să mai adaug ceva la adresa profesorului. Există o funcție în Ministerul Agriculturii din Israel, care datează din 1970, care se referă la terenurile pentru beduini. În concluzie, am dori o mai mare cooperare și coordonare între Uniunea Europeană și autoritățile din zona C, în loc să existe acțiuni unilaterale care să ducă la agravarea situației de ambele părți. Sí, quería decirle. Vă rog. Aș vrea să spun un lucru, și anume că audierea s-a referit la situația beduinilor. Oricum, după ce am uh, ascultat-o pe reprezentanta ambasadei uh, Israelului vorbind de, de dezechilibre, mi se pare puțin uh, amuzantă, puțin hilară situația. Uh, Uh, mulțumesc. Eu nu am pregătit o declarație oficială, însă vreau să uh, îi reamintesc uh, reprezentantei puterii ocupante că atunci când vorbește despre zona C, vorbește despre teritorii ocupate forțat împotriva legii internaționale. Această politică de transfer al populației și de distrugere a proprietăților uh, palestiniene nu este o politică nouă în Israel. Este o politică bine stabilită care datează din 48 încoace. Este o politică bine documentată cu fapte și date precise pe hârtie. Este șocant că uh, se vorbește doar uh, despre recensământul din 1967, dar de atunci și până acum Israelul uh, a demolat 48 de mii de case și așezări palestiniene. Se știe că sunt 230 de așezări în teritoriile ocupate în care Israelul comite uh, crime de război și mai comite o altă crimă de război prin transferarea populației palestiniene în afara acelor facilități. A doua mm, informație șocantă este că Israelul este singura țară uh, care are un parteneriat puternic cu Uniunea Europeană și noi vorbim despre fapte, despre date concrete care datează de 60 de ani, dar totuși uh, nu se vorbește despre situația actuală. Se știe că în aceste așezări există oficiali israeliani care trăiesc în zonele respective și consideră că situația este normală. Uh, și, doamnă președinte, mai știm că în acele așezări există și cetățeni europeni cu cetățenie dublă. Din, ei provin din țări europene și vrem ca Uniunea Europeană uh, să îi tragă la răspundere pe acei cetățeni pentru actele lor și să le ceară să dea socoteală pentru prezența lor în acele așezări. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Din păcate, reprezentantul uh, SAE nu a reușit să vină la întâlnire. Nu știu dacă reprezentantul eco ar vrea să spună ceva. Nu dorește, nu mai avem timp oricum. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc uh, și reprezentanților ambasadei Israelului, mulțumesc reprezentanților Palestinei, mulțumesc uh, oaspeților noștri. Vom continua să apărăm drepturile comunității de beduini. Acum ne ducem la PHS 10